Good afternoon. Bună ziua. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc acum. So, ladies and gentlemen, Așadar, doamnelor și domnilor, ne continuăm ședința Comisiei de Afaceri Externe. Aș vrea să le urez bun venit tuturor uh, colegilor prezenți în sală și celor uh, conectați de la distanță prin legătură video pe întregul continent. Înainte de a-i spune bun venit sau a le spune bun venit uh, invitațiilor, să fac un anunț intern important pentru comisia noastră. De pe 16 septembrie, acum câteva zile, avem un nou șef de unitate la secretariat care se ocupă de Comisia de Afaceri Externe și oficial se urez bun venit în noua funcție domnului Adolfo Barbero de Rozal. Vă rog să vă ridicați, să vă urăm bun venit. Mr. Domnul Barbero de Rozal va sta aici alături de mine, lucrează de mulți ani în Parlamentul European, de 10 ani lucrat la secretariat și apoi la Departamentul de Politică la Comisia Econ și a fost detașat la echipa lui Michel Barnier pentru negocierea retragerii britanice din Uniunea Europeană. Așteptăm cu interes cooperarea în numele tuturor reprezentanților politici din Parlament. Și acum începem, dragi colegi, ședința cu o discuție privind situația din Belarus un subiect care rămâne în vârful agendei noastre. Această parte a ședinței se ține în format extins împreună cu subcomisia privind drepturile omului și în asociere cu delegația pentru adunarea parlamentară Euronest și delegația pentru relațiile cu Belarus. Vreau să vă urez bun venit tuturor la Bruxelles sau în fața ecranelor în special doamne Maria Arena ca președinte la duran și domnule Cabelius pentru colegii de la Eurone și Robert Petron care prezidează delegația pentru Belarus. Permiteți-mi să urez bun venit și un număr nu mai mare număr mare de persoane care ne urmăresc în transmisiunea prin webstream și cei din Belarus. Pentru această discuție avem interpretare în limba rusă. La ședința plenară de săptămâna trecută, Parlamentul European a ținut o dezbatere cu privire Belarus cu vicepreședintele Comisiei, înaltul reprezentant Joseph Borrell. Am adoptat și o rezoluție cu privire la situația din Belarus. Situația din Belarus, pentru noi, ca Parlament European, e foarte limpede. Respingem rezultatele așa numitelor alegeri prezidențiale care s-au ținut în Belarus pe 9 august pentru că s-au ținut uh, cu o încălcare flagrantă a tuturor uh, standardelor recunoscute pe plan internațional. Nu-l vom recunoaște pe domnul Lukashenko drept președinte al Belarus, odată ce actualul mandat îi expiră. Parlamentul European uh, condamnă în termenii cei mai fermi autoritățile din Belarus pentru reprimarea violentă a demonstranților pașnici pentru justiție, libertate și democrație după fraudarea alegerilor prezidențiale. Au fost din nou arestări în masă <clears throat> la marșurile femeilor uh, și ieri și săptămâna trecută demonstrații la Minsk și în alte localități din țară. Violența trebuie să înceteze imediat. Toți cei deținuți din motive politice trebuie eliberați imediat și, fără condiții, toate acuzațiile trebuie eliminate. Sprijinim ferm sancțiunile ale UE împotriva persoanelor răspunzătoare de falsificarea rezultatelor alegerilor și reprimarea din Belarus, inclusiv uh, pe domnul Lukashenko. Sprijinim apelurile uh, poporului din Belarus să se organizeze noi alegeri corecte și libere cât de curând posibil, sub supraveghere internațională, sub conducerea OSCE, ODIR și în conformitate cu standarde recunoscute pe plan internațional. Proteste masive au loc în Belarus pentru că oamenii resping rezultatele oficiale ca fiind falsificate <clears throat> flagrant. O privesc pe Svetlana Tsihanovskaya, ca adevărata câștigătoare a alegerilor prezidențiale. Candidatura ei a fost catalizatorul <clears throat> care a unificat națiunea. Curajul ei personal, sacrificiile ei, continuă să fie o sursă de inspirație pentru mulți oameni, atât din Belarus cât și din străinătate. Ea continuă să fie glasul care exprimă cerințele majorității cetățenilor de Belarus care, vor, care au votat pentru ea și continuă să sfideze autoritățile care vor să le pună căluș. Doamna Tiganovska, avem mare onoare să vă urăm bun venit la ședința de astăzi. ea a doua prezență în fața comisiei noastre, deja pe 25 august V-ați alăturat prin videoconferință de la Vilnius și ați făcut o declarație la o ședință extraordinară a FED consacrate situației din țara dumneavoastră. Vă sunt recunoscător că ați acceptat invitația noastră și ați venit în persoană la ședința noastră. Belarus are nevoie acum de o tranziție pașnică a puterii printr-un dialog inclusiv național. Salutăm Consiliul de Coordonare care a fost inițiat de doamna Siganovska să acționeze ca un partener uh, temporar instituțional, reprezintă pe oamenii care cer schimbări democratice. E deschis pentru toți factorii de interes social și politic. Cu toate acestea, <clears throat> autoritățile Lukashenko au răspuns la crearea Consiliului de Coordonare cu persecuție și intimidare. Din șapte membri din prezidiu, doar laureata premiului Premiului Nobel pentru Literatură încă e în libertate. Persistă motive de îngrijorare în ce privește siguranța ei, deși a fost vizitată de diplomați, patru membri, Iulia Ulasava, Maxim Snak, Zahai Kieloski și Maria Kalesnikov au fost deja arestați. Cerem să fie eliberați imediat. Mă bucur să o bun venit celorlalți doi membri din prezidiul Consiliului de Coordonare din Belarus, Zvohaka Volkova, care prezentă în această după-amiază un salut călduros și adresat dumneavoastră. și prin legătura de la Varșovia, Pavel Latușca. Din cauza amenințărilor și hărțuirii din partea autorităților, Doamna Covacova și domnul Hrușca au fost obligați să părăsească Belarus, dar își continuă activitățile din Polonia. Doamna Covacova este astăzi alături de noi și domnul Atușca, după cum am spus, participă prin legătură video. Asta era tot ce doream să vă spun. Astăzi avem șansa unică de a auzi punctul de vedere unor membri cheie ai opoziției și care își continuă lupta pentru schimbări democratice în Belarus. Prin urmare, o să-i dau cuvântul în primul rând Doamna Canusca, timp de 10 minute, apoi Moha Cavalcova 10 minute și apoi Pavel Latușco 10 minute și apoi o să avem o rundă cu reprezentanții grupurilor politice și alți colegi și la sfârșit Maria Arena de la Dura va întrage concluziile. Doamna Ciganovska, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Sunt onorată să fiu astăzi aici. Vă mulțumesc că m-ați invitat în această instituție. Vreau să folosesc acest moment să vă spun uh, povestea noastră, să vă spun ce așteptări, ce speranțe avem. În primul rând, uitați-vă la acești oameni trebuie să înțelegeți că noi trăim de 26 de ani sub presiunea unui regim dictatorial. În toți acești ani ne-a fost teamă. În toți acești ani eram adormiți, dar acum oamenii din Belarus s-au trezit. De șapte săptămâni la rând, în fiecare zi, ieșim în stradă la demonstrații. Acești oameni protestează împotriva alegerilor falsificate, împotriva unui om care a uzurpat puterea. Dar demonstranții noștri pasnici au fost întâmpinați cu violență. În uh, închisori, au fost torturați, hărțuiți, violați. Unii au fost uciși. Doar pentru că și-au dorit să trăiască într-o țară liberă. Dar lupta noastră este doar una pentru libertate, pentru democrație, și pentru demnitatea omului. Permiteți-mi să subliniez din nou că această revoltă nu e revoluție geopolitică, nu e antirusă, nici pro-rusă, nu e nici pro-europeană, nici anti-europeană, nu e pro sau împotriva Uniunii Europene, ci E o revoluție pro-belarusă, o revoluție democrată. Protestul nostru e exclusiv pașnic și non-violent. Avem un exemplu pentru întreaga lume în legătură cu modul în care să luptăm pentru libertate și democrație. Mișcarea noastră condusă de femei are caracter orizontal, uh, pleacă de jos. În această vară a apărut uh, un nou Belarus pe care nu l-a mai văzut lumea niciodată. Am deschis un nou capitol uh, din istoria noastră. Noul Belarus se va bizui pe rolul legii, pe statul de drept. Nu va mai tolera violența de stat și alegerile falsificate. Noul Belarus <clears throat> e partener fiabil, o țară respectată în lume. După campania electorală nu ni s-a schimbat strategia, nu cerem decât trei lucruri esențiale. Eliberarea deținuților politici, încetarea violențelor polițienești și uh, ținerea de alegeri libere. Pentru organizarea alegeri am înființat uh, Consiliul Național de Coordonare. Acesta își propune să fie o platformă a dialogului. Dialogul nu începe doar din cauza domnului Lukashenko. Lukashenko nu vrea să discută cu cetățenii din Belarus, nu vrea dialog. În schimb, continuă suprimarea, arestarea demonstranților pașnici, intimidarea ziariștilor. Membrii ai Consiliului au fost <clears throat> puși sub acuzare, trimiși la închisoare, obligați să părăsească Belarus. Lukashenko speră că protestele noastre <clears throat> vor înceta, dar noi vom continua să protestăm cât timp va fi necesar, săptămâni, luni sau chiar uh, ani de zile dacă e necesar. Cei din Belarus nu vor să mai fie ostatice regimului Lukashenko. Nu vrem să mai a, trăim în celulele din închisorile lui. Vrem să revenim la statul în care a, am trăit înainte de acești 26 ani, dar presiunea va forța regimul să aibă dialog cu oamenii. Iată de ce în permanență demonstrăm pașnic cu disciplină neviolentă, vrem să o menținem în continuare. Oamenii cântă, pleacă, avem nevoie de libertate și tribunale. Oamenii din Belarus nu vor recunoaște niciodată rezultatele alegerilor din 9 august. Lukashenko și-a pierdut orice urmă de legitimitate și sprijin public se agață cu disperarea de putere și ne amenință cu război. Poliția care este loială consideră că poate organiza aceste operațiuni cu impunitate. Niciodată nu o să uit de glasurile pe care le-am auzit în închisoarea Cristina, unde <clears throat> deținuții erau torturați, violați Trebuie să înțelegeți că e ceva ce se întâmplă în uh, centrul Europei în anul 2020. Așadar, apreciez eforturile dumneavoastră să ne ajutați cu unele elemente de bază. Să declarați caracterul legitim al lui Lukashenko, să insistați pentru eliberarea deținuților politici, să introduceți sancțiuni individuale împotriva tuturor persoanelor implicate în falsificarea alegerilor și această reprimare politică. Rezoluția Parlamentului European adoptată săptămâna trecută a fost un pas important înainte. Cred că a fost una dintre deciziile cele mai importante din istoria Belarusului modern. Vă sunt recunoscătoare <clears throat> pentru că ați recunoscut Consiliul Național de Coordonare inițiat de mine ca singur organism legitim responsabil de supravegherea unei tranziții pașnice a puterii. Vă rog să vă gândiți la înființarea unei coaliții internaționale pentru a facilita negocieri între Lukashenko și oamenii din Belarus reprezentați de Consiliul Național de Coordonare. Vă solicit de asemenea să demonstrați solidaritate cu oamenii să sprijiniți societatea civilă din Belarus, organizațiile mass media care uh, sunt în continuare supuse presiunea autorităților. Să vă, uh, vă gândiți la organizarea de anchete penale împotriva celor implicați în uh, infracțiuni împotriva drepturilor omului, tortură, acte de viol. Am întocmit o listă a celor care au participat în această combatere brutală sancțiuni împotriva lor se pot adopta în baza unui act magniții european. Vă cer să nu finanțați regimul de dictatură, să colaborați cu actori non-statali, să vă gândiți de asemenea să nu mai aveți colaborări cu organisme de stat apropiate de Lukashenko. În fine, și cel mai important, fac un apel la dumneavoastră să lucrați împreună cu noi pentru alegeri libere, corecte și transparente. Alegerile ar trebui să fie organizate în conformitate cu standardele internaționale, sub supravegherea <clears throat> observatorilor locali și internaționali. Fiecare țară ar trebui să respecte suveranitatea Belarus. Orice amestec din străinătatea care își propunea să submineze noi alegeri democratice sau să sprijine actualul uh, regim ilegitim uh, sunt de neacceptat. Dar să nu uităm faptul că ne ridicăm pentru drepturile omului și democrație nu reprezintă amestec în afacerile interne. Sper că într-o bună zi uh, Belarus democrat va deveni exemplu și sursă de inspirație pentru alții. Împreună putem crea acest nou Belarus care să fie admirat în lume. Suntem și vom fi în continuare uniți pentru că viitorul nostru e în joc. Vă cerem <clears throat> să rămâneți uniți alături de cei din Belarus. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Trăiască Belarus! Mulțumesc! Thank you so much. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Tihanovskaya. Și acum vom trece la cel de-al doilea vorbitor, doamna Volha Kavalkova. Aveți cuvântul pentru 10 minute. Ah, I speak Russia. Voi vorbi în limba rusă. Da. Dragi друзья, colegi. Uh, Bună ziua, stimați colegi. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă mulțumesc pentru această ocazie de a vorbi în fața dumneavoastră în numele Consiliului Național de Coordonare și în numele întregului popor din Belarus. Aceștia acum ies în stradă să lupte pentru valorile democratice și pentru independența Belarusului sunt cei care își doresc să fie reinstaurată justiția și să fie reinstaurate valorile democratice în țara noastră. Câteva cuvinte despre mine. M-am născut în Belarus. E cea mai bună țară din lume pentru mine. Sunt mândră de țara mea și sunt mândră că fac parte din poporul din Belarus. Din păcate, regimul de acum și-a închis granițele față de dumneavoastră. Nu puteți intra în Belarus, nu puteți veni să vedeți ce s-a întâmplat în țara noastră. Însă vă pot spune că Belarusul uh, este acum, se naște ca o nouă națiune europeană, o națiune cu cetățeni care își asumă responsabilitatea pentru destinul lor și pentru viitorul țării lor. Astăzi, sute de mii de cetățeni din Belarus devin liderii schimbării. Sunt cei care opun rezistență în fața opresiunilor și acțiunilor legitime făcute de administrația lui Lukashenko. Arestările, arestările liderilor rezistenței nu pot să mai mai oprească schimbările în țara noastră, pentru că în locul acelora care sunt aruncați în închisoare apar oameni noi. Responsabilitatea cetățenilor e cea mai importantă pentru schimbări stabile democratice care vor avea loc în țara noastră. Acest regim e condamnat. Nu are nicio șansă să mai adoarmă țara noastră. Schimbările sunt irreversibile și nu mai pot fi oprite. Chiar dacă oamenii sunt loviți pe stradă, arestați, agresați, nu vor fi opriți. Lukashenko încearcă din răsputeri să rămână la putere. A trecut peste orice fel de limită a umanității. Încearcă acum să suprime demnitatea umană. Ieri, în Grodno, oameni mascați au luat o femeie care era însărcinată în luna a opta și au luat-o cu o mașină de transport spre închisoare. Nu e un caz unic de violență. Autorități care încearcă să ia copiii oamenilor care li se opun. E de negândit că așa ceva se poate întâmpla în Europa în secolul 21. De asemenea, și liderii opoziției au fost uh, expulzați din țară. Eu întâi am fost arestată, după ce am fost luată cu forța din țara mea. Acum mă folosesc de această ocazie pentru a vă ruga pe dumneavoastră să vă exprimați sprijinul față de aceia care se află acum în închisori în Belarus. Aceștia sunt ținuți în niște condiții care pot fi echivalate cu tortura. Printre ei și Sergei Andrei Tihanovski, Victor Babarico, Nicolai Stokievici, Maria Kolesnikova, Maxiv Snah, Tatiana Kalevska și mulți alți cetățeni din Belarus, ca, din Belarus care au fost aruncați în închisori pe baza unor uh, acuzații false. Acest lucru s-a întâmplat doar din cauza regimului lui Lukashenko. Acest regim inuman ar fi dispărut, ar fi dispărut dacă nu ar fi fost sprijinit din afară. Pentru europeni, unii diplomați îl văd pe Lukashenko ca pe ultimul bastion al independenței, însă acesta a fost cel care a semnat tratatul astfel încât Belarusul să intre o uniune militară cu Rusia. A renunțat la limba noastră națională, i-a închis pe adevărații patrioți din Belarus în închisori. Pentru mult timp, Lukashenko este cel care a și amenințat autoritatea rusă cu amenințări militare să îi taie față de vest. Astfel au putut să obțină împrumuturi, sprijin diplomatice și alt tip de sprijin sprijin. În continuă să joace acest joc și acum, însă, evident, Kremlinul se cam satură de Lukashenko. Auzim acum că liderii ruși solicită o reformă constituțională în Belarus, dar poporul din Belarus a ales și nu l-a ales pe Lukashenko. Svetlana Tihanovska este liderul ales al poporului din Belarus. Ea, împreună cu Consiliul Național de Coordonare, au repetat că sunt gata să deschidă un dialog cu fostul președinte, astfel încât să existe un transfer pașnic al puterilor. Însă de fiecare dată răspunsul lui Lukashenko a fost arestări, acuzații penale mele. Reforma constituțională sub Lukashenko e o misiune imposibilă. Pentru așa ceva, președintele actual trebuie să se retragă. Trebuie să se retragă pentru că e incapabil să aibă un dialog cu propriul său popor și e un lucru pe care l-a arătat cât timp a fost la putere. La sfârșitul săptămânii trecute, din nou, sute de mii de protestatari, sute de mii de protestatari au ieșit pe străzi în capitală și în orașe mici și mari din Belarus. Dar, din nou, în loc de dialog, aceștia au fost arestați, agresați, bătuți, torturați. Însă acesta nu poate să uh, le închidă gura celor din Belarus. Nimeni nu poate să spună exact când regimul lui Lukashenko se va prăbuși, însă toată lumea știe că se va întâmpla, pentru că întreaga națiune din Belarus e împotriva acestui președinte și chiar și în structurile existente, în cele patru structuri. Fie oamenii pleacă, fie își doresc să plece. Lukashenko utilizează restul bugetului pentru a încerca să crească salariile și organizează concerte pentru ei, dar toate acestea se vor termina în curând și atunci nu va mai exista structur, sprijinul structurilor pentru președinte. Eu vă cer dumneavoastră în numele acelora care încă sunt acolo și își continuă lupta în țara noastră, vă rog să îi ajutați în primul rând și vă cerem dumneavoastră să vă întoarceți la memorandumul existent, să lansați un dialog între societatea din Belarus și fostul președinte cu ajutorul USUA și Rusia. Și dacă există într-adevăr un dialog, atunci Uniunea Europeană ar trebui să ofere și sprijin financiar și organizațional pentru noul guvern ales democratic în Belarus. De astăzi am putea deja să vorbim despre uh, liberalizarea vizelor. Acesta ar fi un ajutor important și vă solicităm să sprijiniți Belarusul. Regimul a dus țara într-o situație devastatoare și doar așa ne puteți ajuta să trecem pe aceast- peste această criză socială și economică. Trebuie să insistăm ca toți prizonierii politici să fie eliberați imediat. Toate cazurile de ucideri și tortură asupra protestatarilor pașnici trebuie să fie investigate de o comisie independentă care să fie alcătuită din reprezentanții în societatea din Belarus și experți internaționali. Vă cerem dumneavoastră să răspundeți la toate încălcările drepturilor omului care au loc în Belarus, la fiecare concediere, la fiecare arestare bazată pe motive politice economice. Trebuie să introduceți sancțiuni economice și politice bine țintite împotriva acestora care au fost implicați în tortură și de asemenea și împotriva acelora care continuă cu represaliile de acolo. Tot ajutorul care a fost dat Belarusului prin instituții internaționale trebuie să fie controlat prin societatea civilă. Acest ajutor nu trebuie să ajungă să alimenteze autoritățile, ci doar media și societatea civilă, media independentă și societatea civilă sunt cele care pot să controleze acest ajutor, care să fie utilizat pe obiectivele declarate. Vă solicităm de asemenea să organizați o audiere în parlamentele dumneavoastră naționale cu privire la situația în Belarus. Belarusul ar trebui să se regăsească pe ordinea de zi a tuturor națiunilor democratice. Alexandru Lukashenko și-a pierdut puterea, și-a pierdut legitimitatea. Nu trebuie să fie văzut ca liderul țării sau ca un oficial, un reprezentant oficial pe scena internațională din 5 noiembrie 2020 toate declarațiile, toate decretele pe care acesta le semnează ar trebui să fie anulate. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc și pentru sprijin și solidaritate față de poporul din Belarus. Trească Belarusul! Thank you, Ms. Kavalkova, for your statement. Vă mulțumim, doamnă Covacova, pentru declarațiile făcute și acum îi dau cuvântul domnului Latușca, care se conectează alături de noi din Varșovia, sperăm. Dear sir, could you please press the speak button? Thank you.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 diplomații belarus sunt de părere că trebuie să avem o transformare internă și reforme revoluționare, precum și dezvoltarea instituțiilor noastre politice din Belarus. Am crezut că se va întâmpla asta, însă ne-am înșelat. Speranțele și visele noastre sunt distruse pe străzile orașelor din Belarus de către poliție, de către jandarmi și de către președintele care și-a încheiat mandatul și care continuă să-și distrugă oamenii. O să folosesc niște termeni cheie astăzi, represiune și solidaritate. Ne confruntăm cu, am, ne-am confruntat cu o situație fără precedent în august pe durata alegerilor prezidențiale și oamenii uh, au, au ieșit pe străzile Belarusului cu proteste. Șapte oameni au fost uh, omorâți, unii dintre ei au dispărut, peste șapte mii au fost reținuți, peste 800 de plângeri au fost înregistrate împotriva actelor de violență din partea granicerilor. Mii de oameni au fugit în Lituania și în Polonia pentru a primi asistență medicală. Uh, în secolul 21, pentru prima dată în istorie, vorbim de refugiați din Belarus. Acum, în Lituania și în Polonia sunt 800 de oameni. În ultimul weekend, peste 900 de oameni au fost reținuți pe durata manifestațiilor și sâmbătă peste 400 de femei și fete au fost și ele reținute, inclusiv femei mai în vârstă, femei însărcinate. Constituția nu mai este respectată în Belarus și Institutul Magistraților și-a pierdut puterea. Legea nu mai funcționează în Belarus și fostul președinte, de altfel, a confirmat de curând, când a vorbit cu cei care lucrează pentru parchet, a confirmat acest lucru. Și de aceea, mii de oameni ajung în închisoare fără ca autoritățile să lanseze cazuri în instanță. Vă puteți imagina așa ceva întâmplându-se în vreun stat european? Putem compara acțiunile forțelor legii din Belarus și ale grănicerilor cu abordarea naziștilor și a propagandei lui Goebbels. Încă o dată, o țară care a suferit așa de mult în secolul 20 se confruntă cu o situație la fel de dură și în secolul 21. Foștii guvernanți agață de putere, sunt înnebuniți după putere și ideea noastră inițială rămâne aceeași, și anume trebuie să punem capăt violenței. Prizonierii politici trebuie să fie eliberați și Există peste 250 de astfel de prizonieri. Cererea noastră este să inițiem un dialog și să organizăm noi alegeri și este important ca Uniunea Europeană și Parlamentul să sprijine aceste așteptări ale noastre. Este important că am primit sprijin până acum și în același timp trebuie să ne gândim la reformele constituționale. Să înțelegem că acesta este doar vorbă goală. Autoritățile nu doresc decât să distrugă structura diplomată a țării. Peste 100 de diplomați sunt victime ale represiunii. Asta se întâmplă și în alte părți. Medicină, sport, industrie, mass media. Autoritățile au nebunit și au pierdut mințile. Și pedepsesc zeci de mii de oameni pentru că îndrăznesc să-și exprime o părere. Încă o dată, Belarusul a devenit o națiune unită prin solidaritate. Sute de mii, ba chiar milioane de oameni ies în stradă și manifestează și există sute de mii dintre cei care au fost concediați de angajatori ilegal și totuși continuă să dea dovadă de solidaritate și aceștia. Autoritățile susțin că acest Consiliu al Continuității este ilegitim o mare parte din membri au fost uh, arestați, 900 de mii de belaruși au sprijinit însă legitimitatea acestui consil și oamenii continuă să-i votează, să-i voteze și să-i susțină. Ca un reprezentant al conducerii acestui consiliu vreau să vă confirm încă o dată că suntem gata să scoatem țara din această criză politică profundă și în calitate de cetățean al Belarusului, mă bucur că intenționați să introduceți sancțiuni. În același timp, e nevoie să faceți o evaluare a situației și să-i condamnați pe cei care trec la aceste măsuri militare împotriva propriului popor. analiza pe care o veți face acestor așteptări trebuie să reflecte așteptările poporului din Belarus. Vă puteți imagina să vedeți așa ceva în Franța, în Austria, să vedeți în Austria un judecător sau un procuror din Belarus, care, cum avem noi în Belarus, care a condamnat polițiști pentru că au lovit-o, pe o, au lovit o femeie în stradă sau poate cei care au atacat jurnaliști? Și au fost supuși repercursiunilor și au trebuit să se retragă astfel. Ați fi mulțumiți să vă aflați în prezența oamenilor care cauzat toate aceste atrocități, este hotărârea dumneavoastră dacă aceștia sunt oamenii care trebuie să cheltuie banii veniți de la Uniunea Europeană. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu cei care sunt responsabili cu toate aceste acte ilegale. Trebuie ca ei să înțeleagă faptul că vor răspunde pentru acțiunile lor și nu doar în mod simbolic. Și noi, membrii prezidiului, membrii conducerii acestui Consiliu de Coordonare, spunem că 250 de prizonieri politici, acești 250 de prizonieri politici nu vor fi eliberați fără sprijinul Uniunii Europene. E nevoie de o luare de poziție politică. Și sperăm că veți înțelege și că Belarusul este pe marginea unei prăpăstii, se apropie de colapsul economic. Dacă am avea măcar un pic de speranță spre schimbare, am putea depăși toate aceste dificultăți. Însă cu aceste autorități nu te poți aștepta la așa ceva. Salutăm planul Marshall pentru Belarus, însă întreaga Europa trebuie să ofere sprijin și probabil și partenerii de mai departe, Canada, Statele Unite, Regatul Unit. Consiliul de coordonare va putea să prezinte atunci un program anticriză, sperăm să-l putem prezenta cât de curând, care program să poată fi apoi implementat în paralel cu reformele aduse la nivelul statului, guvernului și autorităților locale. Deocamdată între toate aceste structuri există mari decalaje, există o mare cădere economică, toate cauzate de autorități. Și trebuie să înțelegem că și Rusia Rusia are o poziție foarte specială. Nu ascultă uh, societatea Belarusului decât uh, pe fostul președinte și minciunile lui. Și încă o dată, pe durata alegerilor, acest lucru a fost uh, confirmat. Sper că partenerii noștri, dacă doresc să păstreze relația cu noi, vor reuși să asculte uh, vocea poporului din Belarus. Nu vrem să ne unim cu Uniunea Europeană împotriva Rusiei. Uh, nu vrem nici să ne unim cu Rusia pentru a lupta împotriva Uniunii Europene. Nu avem aceste intenții. După părerea noastră, doar prin acțiune și solidaritate putem pune capăt acestor represiuni și doar așa Belarusul va putea să își implementeze și să-și pună în practică dorințele. Thank you. Mulțumim foarte mult și pentru această intervenție domnului Latușca. Cei trei oaspeți ai noștri din Belarus au intervenit. Și acum, dragi colegi, o să vă spun care este structura discuției noastre. 11 colegi vor interveni și asta pe baza unei structuri care a fost convenită între grupurile politice. Cei doi șefi de delegație, Cabilia și Robert Ditro, vor interveni pentru început, după care o rundă de intervenții, o intervenție pentru fiecare grup. Și apoi domnul Ostrevicius, raportorul um, permanent pentru Belarus, intervine. V-aș ruga să respectați cele două minute pe care vi le-am alocat, după care doamna Țicanovskaya va avea niște cuvinte finale și apoi colega noastră, Marina Arena, va trage concluziile finale. Începem cu primul nostru coleg, Andreas Cublios. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă Țiganovskaya, dragi colegi, îndrăznesc să spun că în momentul de față nu se întâmplă nimic mai important pe continentul european decât această revoluție din Belarus. Ați avut niște intervenții foarte pline de diplomație, estimate președinte ales, apropo de situație și având în vedere încălcările flagrante ale drepturilor omului din țara dumneavoastră. Europa susține poporul curajos din Belarus, însă din partea Uniunii Europene e nevoie de acțiuni concrete, nu doar de declarații. Ați văzut că Parlamentul European a sprijinit în, cu foarte mare număr rezoluția pentru Belarus, cu o majoritate foarte mare și cred că partenerul poate fi un lider al acțiunilor concrete europene. Ați menționat și dumneavoastră aceste acțiuni. Putem începe un proces de anchete internaționale împotriva crimelor comise împotriva drepturilor omului și ale oamenilor pe străzile din Minsk, care se găsesc de altfel în lista dumneavoastră pe care ați prezentat-o. Trebuie să transmitem semnalul că urmărim ce se întâmplă și cei care continuă să acționeze în mod criminal trebuie să se oprească. Parlamentul poate pun, să pună bazele unei misiuni, cum s-a întâmplat și cu misiunea Cox în trecut. Pentru ca aceste acțiuni să fie mai eficiente, trebuie să avem un bun schimb de informații informații care să ne parvină din Belarus cu posibilitatea de a discuta ce poate fi făcut cât mai eficient. Ce părere aveți despre posibilitatea de a crea un birou de informații pentru Belarusul democratic aici, în Bruxelles? Mulțumesc, Andreas. Robert Bitron, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc colegilor din Belarus pentru prezență și pentru faptul că reușesc să acționeze cu atâta curaj în exil, pentru că dau dovadă de curaj în încercarea lor de a schimba lumea. Este excepțional ce fac și e excepțional să vedem că această revoluție este condusă de femei. Așa luptăm și noi în Parlamentul European de mulți ani și iată că asta se întâmplă acum și în Belarus. Felicitări și vă mulțumim! În aceste situații dificilă, mesajul din partea Parlamentului European trebuie să fie unul foarte clar. Suntem alături de dumneavoastră apărăm nu doar valorile pe care le susțineți dumneavoastră, ci valori pe care noi le susținem de foarte mulți ani aici în Parlamentul European. Eu vin din Polonia și în anii 70 și în anii 80 uh, am beneficiat de solidaritatea țărilor occidentale și asta era un lucru pe care noi îl așteptam și l-am și primit. Acesta este momentul în care trebuie să facem și noi acum același lucru. Nu doar țările occidentale, sigur, ci uh, toate statele membre ale Uniunii Europene care trebuie să acționeze în același fel. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate și să arătăm că spiritul acestei revoluții minunate din Belarus uh, nu va fi pierdut. În calitate de președinte al delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Belarus, vreau să vă spun că vom face tot ce ne stă în putere și că după ani de zile în care n-am avut relații oficiale cu structurile noastre din Parlament și cu Belarus, Mă bucur să văd că v-am primit aici acum un parlament ca reprezentanți pro-democrația Belarusului și vă așteptăm să veniți și ca adevărată autoritate din Belarus. Mulțumesc și mult noroc, spune vorbitorul în poloneză. Mulțumesc pentru PPE, doamna Caniete, două minute și sperăm că avem și legătura la distanță. Da, avem legătura, spune doamna Caliente. Dragi colegi, stimați prieteni curajoși din Belarus, bine ați venit! Vă felicităm pentru Revoluția Democratică din Belarus. Sute de mii de oameni protestează împotriva furtului din alegeri și violențelor uh, făcute de guvernului Lukashenko. Însă nici violența, nici tortura, nici violurile nu mai pot opri pe oameni. Timpul lui Lukashenko trece acum, trebuie să părăsească scena politică pentru că locul lui este pe banca acuzaților în tribunalul de la Haga. PP-ul nu-l recunoaște pe Lukashenko ca președinte ales cu sprij- și cerem, sprijinim poporul belarus în cererea lui pentru alegeri libere și corecte. Vă recunoaștem pe dumneavoastră, doamna Țiganovskaya, în calitate de președinte ales al Belarusului. E important să existe sancțiuni europene împotriva celor care falsifică relațiile, inclusiv, rezultatele alegerilor, inclusiv împotriva lui Lukashenko, în uh, direct uh, proporție cu ceea ce au făcut. PP-ul cere ca toți membrii Consiliului de Coordonare să fie imediat, imediat eliberați și la fel să fie eliberați toate, toți ceilalți care au fost uh, aruncați în detenție înainte și pe durata alegerilor. Suntem gata să sprijinim Belarusul după ce Lukashenko pleacă, să punem bazele acestui plan Marshall, să organizăm o conferință a donatorilor pentru a ajuta la refacerea și restructurarea economiei. Dragi prieteni, o astfel de revoluție este un efort imens care necesită organizare și mai ales unitate. Revoluția poate fi câștigată doar dacă lăsăm deoparte toate diferențele. Revoluția trebuie să câștigă, dar știți că după ce revoluția este câștigată, de-abia atunci începe greul. Vă pot garanta că uh, statul democratic pentru a fi construit necesită înțelepciune, sacrificiu, răbdare, toleranță și mult, mult timp. Trăiască Belarus! Mulțumim, domnule Caniete. Isabel Santos, două minute. No. We don't have interpretation from Portuguese. No. Nu există interpretare din portugheză. Vreau să vă spun că ce se întâmplă acum pe străzile din Belarus e un lucru la, pe care l-a așteptat toată lumea. E o sursă de inspirație pentru noi să vedem curajul acestor oameni în ciuda violenței, torturii rezistența spiritului celor din Belarus. Dar trebuie să mergem mai departe. Suntem în fața ceea ce poate fi o revoluție, da? pentru a reuși trebuie să se meargă mai departe. În acest sens, o să vă întreb ceva. Desigur că avem solidaritate de plină cu oamenii din Belarus și cu dumneavoastră care sunteți un exemplu de curaj. Dar trebuie să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră că se poate depăși acest blocaj, pentru că acum e o situație de blocaj. Ce putem face? Cum putem ajuta pe cei din Belarus să avanseze, să se organizeze o tranziție de la acest regim? Aceasta e întrebarea <clears throat> pe care vă punem acum și am vrea să știm răspunsul. Cum să vă ajutăm pentru a depăși acest blocaj? Mulțumesc, Isabel Santos, pentru grupul Renew Hildevan Mao. Două minute. Mulțumesc. Doamna Ciganovska, mă bucur foarte mult să vă văd astăzi aici și că sunteți bine, că sunteți împreună cu noi astăzi. Vă mulțumesc pentru acest lucru, ne bucurăm foarte mult să vă vedem. Acum câteva săptămâni ați făcut o declarație în fața acestei comisii și mi-aduc aminte că ați spus oamenii din Belarus au o singură dorință, noi alegeri libere și corecte. Din păcate, de atunci, situația nu s-a îmbunătățit deloc, din potrivă, care trebuie să spunem. Reprimarea, intimidarea din partea regimului au continuat și totuși Uniunea Europeană n-a reușit să impună sancțiuni. Și mi-e rușine din cauza asta. Aș vrea să profit de această ocazie să vă transmit scuze sincere. Dar trebuie să știți că acest Parlament n-a rămas cu brațele încrucișate și face toate eforturile pe care le poate pentru a vă sfârși pe dumneavoastră și oamenii din Belarus. Colegul meu, Osevicius, a lucrat la o recomandare fermă prin relațiile cu Belarus, care se va adopta astăzi. Săptămâna trecută, după cum am spus, s-a adoptat o rezoluție fermă în plenară. Grupul nostru va desemna pe dumneavoastră și întreaga opoziție democrată din Belarus v-au desemnat uh, candidați la premiul Saharos. Așadar, doamna Siganovska, astăzi vă, <clears throat> vă invit să vă continuați lupta pentru schimbări democratice. Continuați să exprimați poziția oamenilor din Belarus, nu pro sau anti-Rusia, nu pro sau contra Europa, ci doar pro-Belarus pentru schimbări democratice în țara dumneavoastră. Fiți sigură că noi, cu toți aici în Parlament, vă vom sprijini cât timp va fi nevoie, pentru că știm că va mai fi nevoie de ceva timp, din păcate. Așadar, vă rog să ne țineți la curent în continuare cum vă putem ajuta pentru a continua această tranziție democratică pașnică a puterii în țara dumneavoastră. Și vă mulțumesc și mult succes și rămâneți în siguranță. Mulțumim. Pentru grupul ID, Ana Bonfrisco. Frisco. E grație. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc doamnei Țiganosca și tuturor reprezentanților opoziției care sunt invitații noștri astăzi aici. În grupul ID ne unim și susținem, participăm la presiunea internațională pentru a determina guvernul din Belarus să-și îndeplinească datoria care îi revine și anume să-și asculte cetățenii. Și invităm acest guvern să pună în practică foarte curând acțiuni care să favorizeze pacea socială. Societatea civilă din Belarusia este un partener, nu o manifestare. Să te exprimi liber este un drept, un bun, nu o amenințare. Încălcarea dreptului fundamental la exprimare, la informare și la reuniuni pacifiste Reprimarea tuturor acestora nu sunt demne de un stat din uh, demn de secolul 21. Știm cu toții că Belarusul are nevoie de o structură de stat de drept. Interesele și jocurile politice nu pot și nu trebuie niciodată să primeze în fața intereselor poporului belorus împotrivă cu Consiliul Drepturilor Omului Națiunilor Unite și cu OCDE, vom continua să urmărim și noi ce se întâmplă acolo pentru a ne asigura că lucrurile nu se înrăutățesc și vreau să vă urez mult succes pentru această revoluție condusă de femei care va elibera poporul belarus și va elibera această țară. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, din partea verzilor, Viola von Kaman Traubaden. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Olga, Svetlana și lui Pavel. Vă mulțumesc pentru <clears throat> poveștile dumneavoastră impresionator. Cine se uită la aceste cifre vede ceva frustrant. Ne-ați dat informații suplimentare, ați menționat și femeile însăcinate și cei cu handicap Nu e niciun semnal încurajator de partea regiunii Lukashenko. Pe de altă parte, încurajator e angajamentul societății civile, această mișcare pașnică pe care a creat-o dumneavoastră ca forțe politice, <clears throat> dar după cum am spus pe bună dreptate, mișcarea de bază din societate. Această mișcare reprezintă forțele unite, care trebuie să rămână în continuare unite lucru de cea mai mare importanță. Cred că e extrem de important să se demonstreze că Uniunea Europeană, dar și uh, în poporul nostru, că vreți să mențineți unitatea. Presupun că înțelegeți că noi, din Parlamentul European, vă suntem colegi și sprijinim orice doriți de la noi. În rezoluția de săptămâna trecută, raportului Petra din această săptămână, prin care încercăm să sprijinim toate solicitările dumneavoastră. De exemplu, lista de sancțiuni. și uh, împotriva firmelor care sprijină regimul și propaganda. Trebuie să-i tragem la răspundere pe cei din uh, organele de uh, aplicarea legii pentru reprimarea violentă comisă de poliția din Belarus. E nevoie de mm, uh, un spațiu de manevră, să aveți un glas care să se facă auzit la Bruxelles, să existe un reprezentant al Consiliului de Coordonare din Belarus la Bruxelles. Și vă mulțumesc pentru că ați venit aici. Mulțumim. Ana Fotiga din partea ECR, două minute. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte doamna Tihanovska, distinși membri ai Consiliului de Coordonare din Belarus, bun venit în uh, AFET, în Parlamentul European. Atât de mulți colegi v-au spus deja că vă sprijinim. Cu toții putem uh, confirma acest lucru. Cei care încă mai ezită în Europa ar trebui să îi sprijine pe cei din Belarus, dacă nu pentru idealuri cale noastre, măcar din pragmatism, pentru că atunci când vedem acest gen de putere, un număr atât de mare de oameni care demonstrează pașnic și își uh, manifestă voința, suntem siguri că vor câștiga. S-ar putea să mai dureze ceva timp, Scopul nostru este să vă ajutăm să realizați că de curând a venit momentul ca noi să ne demonstrăm această hotărâre nu doar prin vorbe, ci și prin fapte. Prin urmare, <clears throat> subliniem ferm nevoia de unitate pentru a adopta sancțiuni am vrea să ne implicăm cât mai mult posibil în promovarea listei Tsihakovski uh, aici și, desigur, că am vrea să vedem un transfer al puterii din Belarus. Nu îl uh, recunoaștem pe Lukashenko pentru viitorul mandat de președinte. Ar fi un președinte nelegitim al Belarus dar e nevoie și de anumite acțiuni uh, pe plan diplomatic. Nu trebuie să fie primit, nici să îi se permite să semneze acte cu caracter legal importante pe plan internațional, nici să-și mai uh, exercite puterea în Belarus. Mulțumesc. Mulțumesc trecem la grupul GUE NGL, Mick Wallace. Mulțumesc. Articolul 2.7 din Carta Europeană arată clar <clears throat> că dumneavoastră și ceilalți membri ar trebui să intervină în chestiuni care țin de competența internă a vreunui stat decât dacă sunt autorizate de ONU. A spus că amestecul pentru Hezbollah nu amestec. Îmi pare rău, dar uh, dreptul internațional spune altceva. În sistemul internațional, statele au suveranitate egală. Dreptul de a pedepsi nu aparține unei singure țări. Sancțiunile UE sunt sancțiuni unilaterale pentru că nu vin de la Consiliul de Securitate al ONU. În dreptul internațional, un stat nu poate adopta măsuri pentru a-și exercita puterea în nicio formă pe teritoriul unui alt stat. E o limitare a dreptului internațional care există din 1927 încoace dreptul internațional, un profesor de la Universitatea din Angers a subliniat că sancțiunile au devenit instrument de politică externă care fac parte acum dintr-o politică sistematică fără a exista un cadru legal. Sancțiunile țintite se știe că au un efect mai draconic și afectează mai mult pe oameni și nu pe conducători. Amestecul occidental n-a funcționat în viața mea. Am văzut astfel de cazuri. Și în Belarus, fără amestec din vest, cu cât se amestecă mai mult vestul, cu atât va avea președintele mai multă legitimitate să se mențină la putere. Afirmați că demonstranții <clears throat> sunt întâmpinați cu violență. Eu condamn și violența la adresa demonstranților la Minsk, Barcelona, Santiago, la Paz, oriunde. Spuneți să se libereze deținuții politici. Și eu spun, eliberați deținuții politici, dar de pretutine. Mă întreb, veți cere alături de mine eliberarea deținuților politici din Catalonia? Cereți noi alegeri. Mm. Uh, nu o serviți pe nimeni cu acest mesaj. Mulțumesc. Thanks. Mulțumim, Mick Wallace. Ajungem acum la cei neafiliați Martin Gengis. Mulțumesc. <clears throat> Domnule președinte, vă mulțumesc, doamna Cihanovska, pentru prezența asta și colegilor care sunt alături de noi la Comisia FED. Vă mulțumesc pentru că subliniați că revoluția dumneavoastră nu e una geopolitică, nu e pro sau rusescă nu e pro sau anti-europeană, e pro-Belarus, o luptă pentru independență. Acestea fiind spuse, deși nu e revoluție geopolitică, eu ca ungur știu că în regiunea noastră e mai dificil să lupți și să-ți menții independența și libertatea decât în alt colț al lumii. Realitatea geopolitică e foarte dificilă în regiunea noastră. Iată motivul pentru care vă urez mult uh, noroc și vă asigur de sprijinul meu în lupta pentru independență și libertate. Trebuie să știm, instituțiile europene, mai ales în Parlamentul European, care poate că e cel mai puțin uh, limitat de acest gen de conflicte care limitează puterile Consiliului, după cum poate ați auzit în vizita la Bruxelles. <clears throat> E mult mai dificil să ai un acord uh, în, cu unanimitate la Consiliu decât uh, aici să obții sprijin pentru lupta pentru statul de drept și democrație. Unul dintre colegi în intervenție a menționat subiectul obținerii de informații relevante din țara dumneavoastră în prezent. E foarte dificil și bănuiesc că va fi și mai dificil pe măsură ce trece timpul. Iată de ce aș vrea să mă adresez dumneavoastră și să vă întreb <clears throat> cum puteți uh, răspândi informații din Belarus, cum le faceți să ajungă la noi în Parlamentul European să știm cum vă putem ajuta. Mulțumesc! Mulțumesc și în încheierea listei Petra Saustrevicius. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Vetlana și echipei tale că ați venit la Bruxelles, <clears throat> la comisia noastră. Pot să vă spun că ne lipsesc astfel de dezbateri. De mult timp nu le-am avut. Am fost uh, înșelați chiar de politici bazate pe greșeli ale Uniunii Europene față de Belarus. Nu doar din cauza noastră, pentru că regimul Lukashenko a avut un caracter complicat, înșelător, a reușit să demonstreze chiar că unii membri din acest Parlament și instituțiile lucrau pentru așa numită politică de angajament critic, care a dus la o mulgere a bugetului european pentru interesele lui, construind structuri de putere care acum luptă împotriva oamenilor și așa mai departe. Iată de ce încă mai există pedepsa cu moartea în Belarus, iată de ce există centrala nucleară de la Ostroveți, nesigură și diverse alte greșeli care s-au făcut. A venit momentul să spunem adevărul oamenilor. Și, într-adevăr, acest real politic ar trebui să înceteze într-o bună zi. Dumneavoastră faceți parte din această încetare, lucru pe care îl apreciez foarte mult. Din câte înțeleg eu, Sprijinul, solidaritatea și sancțiunile, trei cuvinte magice. În politica europeană față de Belarus trebuie să se bazeze pe acestea pentru o implementare de plină. Sper că discursul dumneavoastră de această dimineață în fața mișcilor de externe a demonstrat că sancțiunile trebuie să dea rezultate și să nu se limiteze la 20 sau 30 de oameni. Sunt sute de responsabili care trebuie pedepsiți pentru motive întemeiate. Pentru a-i lăsa pe oameni <clears throat> să se bucure de libertate și democrație după cum ar trebui să o facă. Da? <clears throat> Svetlana? Aș vrea să înțeleg mai bine cum vedeți dumneavoastră implicarea Rusiei în Belarus. Nu cred că e un joc cu sumă zero. Nu. E o intervenție hibridă din partea mass media, Russia Today, Sputnik, alte organe mass media. Cum vedeți viitorul relației cu Rusia în această privință? Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumim. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru toate intervențiile. Mai avem 15 minute la dispoziție pentru a încheia cu acest punct de pe ordinea de zi, așa că, în primul rând, Svetlana, doriți să faceți comentarii la cele auzite, au existat și întrebări specifice, puteți să răspundeți și apoi, dacă ne permite timpul, da, le-aș da, le da cuvântul din nou uh, doamnei Volha și domnului Latușca cuvântul, dar în primul rând Svetlana. Mulțumesc foarte mult pentru intervenții. Am ascultat pe toată lumea și chiar pe toată lumea. Mulțumesc. Voi începe cu finalul. Cât despre Rusia, trebuie să spun și vreau să repet acest fapt. Ceea ce se întâmplă în Belarus ține de afacerile noastre interne și ne-am dorit foarte mult să putem să soluționăm totul singuri. Avem multe instrumente pentru a rezolva această problemă fără interferențe rusești. Însă, din nou, le cerem doar să ne respecte suveranitatea, să nu intervină, pentru că fără banii lor, fără interferențele lor, noi am putea să rezolvăm mult mai repede această problemă. Vreau să Vă mulțumesc din nou pentru rezoluția pe care ați adoptat-o și poate pentru o viitoare rezoluție pe care o veți avea pentru Belarusul nostru. Avem într-adevăr nevoie de ajutor, avem nevoie de această rezoluție care să se adauge presiunii pentru regimul nostru, pentru acest regim care trebuie să fie doborât. Vă cer doar să fiți curajoși în rezoluțiile dumneavoastră. Vă cer să dați dovadă de curaj atunci când vorbiți. La fel ca cei din Belarus care sunt curajoși acum, pentru că în fiecare zi trebuie să-și învingă fricile, să meargă pe stradă să protesteze și să nu le fie frică că vor fi închiși, vor fi torturați în închisori. Poporul din Belarus, unit în lupta sa pentru o viitoare democrație, în lupta sa pentru alegeri noi, transparente, să aibă dreptul să decidă cum se va dezvolta țara noastră pe viitor. Vă cer doar să fiți uniți în deciziile dumneavoastră, în decizia de a ajuta țara noastră să fie o țară liberă și sigură pe viitor. Vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră și pentru viitoarea rezoluție pentru țara noastră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, acum îi voi da cuvântul, cuvântul lui Volha Kavolkova. Работает, da? Ah, спасибо. Mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, Vreau să înțelegeți că acum în societatea din Belarus noi nu vorbim despre niciun fel de alegere geopolitică. Cetățenii din Belarus sunt uniți cu un scop special. Noi ne dorim să ne alegem autoritățile, guvernul noi. E dreptul nostru constituțional. Oricare alegere va fi făcută, va trebui să țină de alegeri libere și democratice când avem o, o competi- o competitivitate echitabilă între politicieni și platformele lor. Iar în aceștia va trebui să existe încredere, încredere din partea noastră, Uniunii Europene și Rusia. Și Rusia. Ce s-a întâmplat anul acesta cu rezultatele alegerilor? Nimeni nu are încredere în, rez- în rezultatele acestor alegeri. Acestea au fost falsificate. Uh, Sursele, informațiile ne arată foarte clar că rezultatele au fost falsificate. Am discutat astăzi despre norme legale. În Belarus pur și simplu nu avem așa ceva. Eu sunt de fapt avocat, avem o Constituție. Conform Constituției avem dreptul să alegem și să fim aleși. Avem dreptul la reuniuni în masă. Avem dreptul la convingeri politice, la libertatea de exprimare, avem dreptul de a primi informații credibile. Aceste drepturi ale cetățenilor din Belarus nu sunt puse în aplicare. Avem o lege în ceea ce privește drepturile civice și politice. Drepturile noastre în Belarus nu pot să fie restricționate. Când spunem că ne dorim să ne ajute comitia, comis, comunitatea internațională cu anchete, de ce o spunem? Nici măcar un ofițer de poliție nu a ajuns în fața poliției. Nu pentru că ne dorim ajutorul așa de mult, ci pentru că legea și statul de drept nu funcționează în Belarus. Avem nevoie de astfel de ajutor juridic. Nici unul dintre ei nu trebuie să rămână nepedepsiți pentru infracțiunile comise. Cei care au fost închiși acum sunt oameni care nu au comis niciun fel de faptă ilegală. Singura lor infracțiune e că nu l-au sprijinit pe Lukashenko. Singura lor crimă e convingerea lor politică. Cu toții ne dorim să locuim într-un stat democratic în care polițiștii să nu își ascundă fețele sub, după măști, unde nu sunt îmbrăcați în civil, unde nu le e rușine să facă munca pe care o fac și unde sarcina lor să fie să ne protejeze pe noi. Ne dorim să locuim într-o țară în care să ne putem alege primarii, consilierii locali, parlamentarii, președintele. E solicitarea noastră supremă și aici avem nevoie de ajutor. Fără noi alegeri vom continua pur și simplu să fim aruncați în închisori, torturați, bătuți. Noi ne dorim să putem să alegem și să ne alegem singuri președintele. Mulțumesc! Mulțumim și acum, domnule Latușca, doriți să faceți niște comentarii, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Voi încerca să vă spun câte ceva, astfel încât să răspund la o parte din sugestiile pe care le-am auzit din partea europarlamentarilor. Cât despre crearea unui centru de informare pentru Centrul de Coordonare la Bruxelles. Bineînțeles, o asemenea organizație ar fi necesară astfel încât să putem să avem un dialog și să putem să furnizăm informații la timp cu privire la ceea ce se întâmplă la noi în țară. Pentru noi ar fi ceva deosebit de important și cred că și pentru dumneavoastră atunci când luați decizii importante ar fi de asemenea util. Acest centru de informare ar putea să se ocupe de elaborarea unui program cu pașii necesari, astfel încât să se stabilească un stat democratic în Belarus, după ce o luăm pe această cale cât despre un posibil ajutor din partea europarlamentarilor Comisiei Europene, cum putem să găsim o ieșire din această situație. O parte din aceste soluții au fost menționate deja în discursurile noastre, dar le voi sistematiza. Poziția dumneavoastră e foarte importantă pentru noi. Poziția din rezoluția dumneavoastră înseamnă că din 15 noiembrie nu mai există președintele Lukashenko în Belarus. Nu va fi recunoscut de instituțiile europene, nu doar de Parlamentul European, ci nici de Comisia Europeană. Pentru noi ar fi foarte important să existe decizii similare naționale din din toate parlamentele și toate statele din Uniunea Europeană. Un al doilea lucru ar fi foarte important pentru noi să fie introduse restricții. Restricții de călătorie pentru persoanele care au fost implicate în acte violente în Belarus. Nu doar persoane care au dat instrucțiuni, ci și judecători, procurori, anchetatori și polițiști și cei care fac parte din serviciile speciale. Trebuie să arătăm faptul că întotdeauna vor exista pedepse atunci când s-a comis uh, o infracțiune, că nu va mai exista niciun fel de impunitate în ceea ce privește legea internă și internațională. Trebuie să existe și restricții până la cel mai mic nivel pentru posibilele contacte cu instituțiile europene. Ar fi un semnal important pentru autoritățile din Belarus. Ei trebuie să înțeleagă că nu putem să revenim la situația pe care am avut-o înainte de alegeri. De multe ori Uniunea Europeană a introdus restricții, a înghețat dialogul, a înghețat relațiile, însă după aceea, după ascultarea argumentelor, diferite raționamente, ne-am întors la dialog și din nou la înșelăciune. Ar fi foarte important pentru noi să avem un dialog care să funcționeze, o platformă de dialog. Consiliul de coordonare e autorizat de societatea civilă să conducă aceste negocieri conduse de Svetlana Tihanovskaya. Putem să începem acest dialog, putem să încercăm să găsim o cale de ieșire din această criză internă din țara noastră, politică și economică. E foarte important ca Uniunea Europeană, împreună cu Rusia, pentru că e o situație internă, trebuie să dăm dovadă de realism, să vedem că actorii și partenerii externi uh, sunt cei care se folosesc de această situație în propriile lor scopuri. Avem nevoie de Uniunea Europeană și de Rusia, avem nevoie de ele pentru a ne ajuta în lansarea unui asemenea dialog, așa că le cer europarlamentarilor și membrilor Comisiei Europene să discute cu Federația Rusă în acest scop. E foarte important ca chestiunea Belarusului să rămână pe programul european. Tocmai am primit informații cu privire la închiderea a 22 de minori, pur și simplu pentru că și-au sprijinit unul dintre colegi care cerea reforme în Belarus și a intrat în greva foamei. În fiecare zi oamenii sunt arestați în Belarus și Belarusul trebuie să rămână pe ordinea de zi europeană. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, vă mulțumesc tuturor dintre cei trei și acum îi dau cuvântul Maria Arena pentru a încheia acest punct. Mulțumesc, voi vorbi în limba franceză, vă mulțumesc foarte mult, doamnă Tihanovskaya, pentru lupta dumneavoastră și pentru că ați dat dovadă de leadership acum în această revoluție pacifistă, pro-democrație din Belarus. Ne-ați spus că în analiza dumneavoastră privind Belarusul, și de fapt și președintele Comisiei a spus am avut ocazia să vă auzim de mai multe ori, să auzim explicațiile dumneavoastră și tot ceea ce ne-ați spus am inclus în rezoluția Parlamentului pe care am votat-o. Voi face un scurt rezumat a ceea ce ați spus și unde ne-am luat angajamente, lucruri în care va fi clar că va fi nevoie de mai multe eforturi, mai mult curaj din partea Uniunii Europene. În primul rând, să fie încetate imediat violențele împotriva cetățenilor din Belarus. Pentru că, într-adevăr, sub presiune, când există violență, e dificil să mai ieși pe stradă, să mai lupți pentru drepturile tale. Totuși, dumneavoastră o faceți și noi nu și noi trebuie să vă putem ajuta în lupta pentru a vă câștiga drepturile. Eliberarea tuturor prizonierilor politici și acest aspect este unul deosebit de important și cred că putem și cineva propunea așa ceva să organizăm poate în comisiile noastre un proces diplomatic în acest sens, adică pentru prizonierii politici din Belarus. O a treia recomandare de a garanta autoriza, autorizația de intrare și liberă circulație a raportorilor speciali ONU pe situația drepturilor omului în Belarus. Și aici ar trebui să putem să înființăm anchete astfel încât să putem să vedem ce se întâmplă cu toți actorii de acolo. Anchete în ceea ce privește încălcările și de asemenea și sprijin pentru societatea civilă. Alegeri libere și echitabile, dar care, aș spune eu, să fie și însoțite de un sistem de observare electorală. Revizuirea relațiilor dintre UE și Belarus. Îi mulțumesc lui Petras pentru că a spus cât de mult am greșit. Acum trei luni sau poate șase luni am acceptat un acord aici, în cadrul Parlamentului European, cu Belarusul. Și cu toate acestea, indicatorii în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului existau de multă vreme. Așa că îi încurajez pe toți colegii mei pe viitor, pentru toate acordurile pe care le încheiem cu toți partenerii pe care avem, această chestiune a drepturilor omilor, omului trebuie să fie o prioritate și să nu fie considerată ca ceva nu la fel de important. Statul de drept, democrația trebuie să fie prețuite. Statul de drept, democrația trebuie să fie apărate peste tot, să nu existe niciun fel de standard dublu. E singura cale prin care Europa poate să își păstreze credibilitatea. E singura cale prin care Europa și cetățenii europeni pot să garanteze faptul că statul de drept nu e călcat în picioare în Europa. Mulțumesc! Ladies and gentlemen, we will continue. Doamnelor și domnilor, continuăm reuniunea FET peste două minute cu punctul 13, dar acum le spun rămas bun oaspeților din Belarus.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 So, colleagues, let's continue our meeting. It's quarter past three. Dragi colegi, haideți să ne continuăm reuniunea. Este 3 și un sfert. Avem o jumătate de oră pentru acest subiect. Dragi colegi, doriți să vă continuați poate <laughs> conversațiile pe hol cu privire la viitorul Uniunii Europene? Punctul 13. Contribuția AFET la procedura bugetară anuală pentru poziția Parlamentului cu privire la bugetul 2021. Vorbim despre două elemente separate și strâns legate între ele, avizul la FED privind rezoluția privind bugetul 2020 și, în al doilea rând, modificările bugetare, rectificările bugetare propuse de comisie la propunerea de buget. Rectificările bugetare le-am votat azi dimineața și votul pe avizul propriu-zis va avea loc pe 12 octombrie. La finele ultimei secțiuni de astăzi, la 5 fără un sfert, vom vedea rezultatele, dar vă pot spune de pe acum că pachetele de compromis propuse de raportor au fost adoptate, toate. După aceste explicații, dați-mi voie să dau cuvântul raportorului nostru, domnul Andrulakis, care ne va prezenta proiectul de aviz și ne va sublinia poziția sa cu privire la modificările aceste bugetare. Nicos. Văd unde te afli și cred că mulți colegi te invidiază unde te afli. Noi deloc ca în Bruxelles, acolo unde te afli tu. Nicos. Stimate domnule președinte, mulțumesc, mă bucur să fiu și eu aici. Sunt de la Castelul Lorizo, insula Castelul Lorizo și aș vrea să intervin pentru a prezenta mulțumirile cetățenilor noștri pentru solidaritate în urma acțiunilor turce. Este un proces dificil. Am lucrat pe baza unor noi elemente care sunt acum în fază de negociere. Ce e complicat este că Comisia a unificat o serie de ligii, linii bugetare și a abolit repartiția acestor fonduri între regiuni. Și de aceea nu ne putem exersa prerogativele de control. Împreună cu colegii de la Comisia pentru Dezvoltare am hotărât să schimbăm structura acestui buget pentru a avea linii bugetare analitice și pentru a putea hotărâ noi cum vor fi alocate aceste fonduri. Trebuie să putem controla aplicarea acestui, implementarea acestui buget și cred că Odată cu aceste modificări care au fost uh, votate, vom putea face acest lucru. În noul cadru multianual, deocamdată mai există negocieri și suntem pe punctul de a susține propunerea Parlamentului în prima lectură folosim fondul prevăzut de comisie pentru a face față nevoilor extraordinare după criza COVID. În ceea ce privește ajutorul pentru aderare, există țările din Balcanii de Vest, unde creștem rata de finanțare și avem și Turcia, unde urmăm propunerea Parlamentului, oprind ajutorul, asistența acordată acestei țări datorită comportamentului său în regiune. Limităm ajutorul sau asistența oferită doar la reprezentanții societăților civile, la organizațiilor non-guvernamentale, care reflectă și promovează valorile europeană. De asemenea, am avut accidentul tragic din Liban și am prevăzut ajutor pentru aceste țări și pentru Liban, pentru Libia, se corectează vorbitorul. În ceea ce privește parteneriatul oriental, avem aceeași logică și în ceea ce privește Azerbaijanul și ne dorim ca organizațiile guvernamentale să fie cele care reușesc. Toate aceste lucruri nu sunt posibile dacă nu propunem o astfel de nouă structură de buget. Avem, de asemenea, consolidarea bugetului pentru drepturile omului și bugetul pentru a face față COVID. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor, precum și secretariatului pentru eforturile făcute Termenul pentru propuneri este mâine, termenul pentru propuneri. Vom prezenta, deci, mâine, concret, documentul. Din păcate pentru dumneavoastră, din fericire pentru mine, să spun, nu voi fi prezent. De fapt, și din păcate pentru mine, pentru că în curând <laughs> va trebui să vin și eu la Bruxelles. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Andrulachis. Și acum îi dau cuvântul dau cuvântul raportorilor din umbră, două minute fiecăruia și începem cu domnul Geller, PP. Yeah, uh, uh, thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și colegului Andrew Lachis. În principiu sunt de acord cu abordarea pe care o dă și aș vrea, m-am gândit să clarific niște lucruri la nivelul formulărilor să creștem fondurile pentru politica strategică de vecinătate pentru Balcanii de Vest și să spunem acolo, conform principiului more for more and less for less, mai mult pentru mai mult și mai puțin pentru mai puțin și să impunem niște condiții clare pentru acordarea sprijinului financiar. În ceea ce privește misiunea noastră pentru observarea alegerilor, pe baza experienței mele din domeniu, aș spune că e bine să acordăm sprijin nu doar atunci când ne deplasăm noi internațional, ci să existe o finanțare constantă și pentru observatorii locale, astfel încât între perioadele electorale să-și poată continua eforturile. Deci să includem și pe observatorii locale, aici aș vrea, și de asemenea aș vrea să adaug la 6A un lucru referitor la provocările cu care ne confruntăm în Africa și Aș vrea ca liderii noștri politici să răspundă sau să se comporte pe măsura intervențiilor lor de duminică și să ofere fonduri pentru a-i ajuta pe aceștia să facă față uh, provocărilor pe termen scurt, mediu și lung, atât Europa cât și Africa. Și apoi, în ceea ce privește domeniul securității și apărare și experiența mea în domeniu, îmi permit să spun că îmi doresc să avem și din partea Comisiei finanțarea cheltuielilor operaționale și administrative ale Agenției Europene pentru Apărare și a structurii permanente de cooperare din partea bugetului Uniunii. Și astfel să ajute la ceea ce se spune în articolul 41 din tratat cu privire la rolul Parlamentului în acest sens. E un lucru care adesea e trecut cu vederea, dar cred că ne-ar permite să acoperim costurile operaționale PESCO și în afara operațiunilor militare și atunci am avea un cuvânt mai important de spus și în acest domeniu de elaborare de politici. Mulțumim foarte mult domnului Galer pentru grupul Renew. Clemen Crașol acum. Thank you, Mr. Chair. Unfortunately, Spa... Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, colegul care se ocupă de acest buget, ca raportor din umbră, n-a putut fi prezent, așa că îi transmit eu mesajul. Mulțumim raportorului pentru cooperare și pentru ce s-a votat astăzi. Cooperarea dintre DEVE și AVET este importantă și, de asemenea, cooperarea între grupuri este esențială pentru consolidarea poziției în ceea ce privește derularea negocierilor. În calitate de raportor din umbră pentru grupul nostru pe IPA 3, aș vrea să repet că transparența și răspunderea sunt esențiale Adesea, fondurile europene sunt pierdute din cauza corupției sau uh, prost folosite. Trebuie să ne asigurăm că aceste fonduri sunt folosite scopului pentru care au fost destinate și nu folosite în mod inadecvat. Trebuie să avem o condiționalitate pentru a putea să ne îndeplinim obiectivele și ca instrument pentru a promova reformele uh, și etapele necesare în țările care primesc aceste fonduri. Suntem de părere că transparența și răspunderea sunt elemente esențiale ce trebuie să fie consolidate dacă vrem să atingem obiectivele finale pe care le-am stabilit în politicile europene. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Pentru grupul ID nu avem nicio cerere de intervenție, prin urmare trecem la verzi. Domnul Urtasun, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Am votat pentru noua structură pe care ne-a prezentat-o raportorul și vreau să menționez pe scurt câteva dintre propunerile pe care le-am făcut pentru a îmbunătăți o propunere care deja era foarte bună. În primul rând, ne-am dorit să, și ne dorim să avem o reflexie bugetară a dorințelor pe care le avem pentru Belarus în conformitate cu scrisoarea pe care președintele AFET a trimis-o în altului reprezentant. Apoi vrem să continuăm să sprijinăm și să consolidăm procesul din Orientul Mijlociu cu asistență financiară către UNRAD, Agenția pentru Refugiați uh, Palestinieni ONU, din motive care sunt cunoscute de noi toți. Aceasta este supusă unui stres financiar în ultimii ani în propunerea noastră am avut în vedere și impactul Parlamentului European uh, care să fie consolidat prin transpunerea rezultatelor obținute în Parlament, pentru că nu se întâmplă asta întotdeauna și credem că asta trebuie să se regăsească și în buget și pentru a consolida uh, capacitatea de examinare parlamentară și din perspectiva bugetară, am propus să se elimine condiționalul de rezervă până când se prezintă un raport către personalul și birourile de legătură, luând în considerare delegațiilor comisiei. Și asta ne-am gândit că este foarte important. Acestea au fost câteva dintre propunerile pe care noi le-am făcut. Mai sunt și altele, dar în linii mari am vrut să spun că noi vrem să mulțumim raportorului pentru că propunerile sale au fost, propunerea sa a fost deja foarte bună și am venit și noi cu câteva observații care sperăm că au făcut documentul și mai bun. Mulțumesc! Mulțumesc colegului Ortasun. Grupul ECR nu a solicitat să intervină, prin urmare ultimul coleg care intervine în această rundă este domnul Pineda. Tocmai mi se spune că domnul Pineda nu a, este în legătură cu noi. Vrea altcineva din partea deputaților prezenți în sală sau care sunt conectați de la distanță să intervină? Dorește cineva dintre dumneavoastră să intervină? Bun. Văd că nu vrea nimeni, atunci cineva din partea comisiei poate vrea să intervină din partea DigiDevco, Serviciul de Acțiune Externă. Vă rog. Daniel D'Amico, dacă nu mă înșel. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, în numele Comisiei, doresc să vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru modificările pe care le-ați propus în ceea ce privește alocările financiare pentru o serie de programe care, sigur că sunt apreciate de noi pentru că rezultă în urma unor discuții coordonate pe care le-ați avut împreună cu DEVE. Per ansamblu, din câte înțelegem noi, propunerea pe care o faceți dumneavoastră reflectă o situație cu o nomenclatură diferențiată, detaliată pentru a crește transparența și predictibilitatea. Aș vrea, totuși, să subliniez că noi suntem de părere că pentru a putea beneficia de toate avantajele pe care le putem avea de pe urma noi arhitecturi inovatoare pe care am propus-o, trebuie să păstrăm nivelul adecvat de flexibilitate în această structură. De deci, aceea aș vrea să vă prezint o serie de comentarii făcute în principalele domenii care ne preocupă pe noi. În primul rând, suntem convinși că în ceea ce privește lichiditățile pe liniile bugetare, e nevoie de o singură linie bugetară și ideea alocării acestor fund, fonduri direct pentru diferite programe geografice și tematice ar putea să riște să funcționeze împotriva scopului pentru care a fost creată această linie bugetară. De ce? Pentru că ceea ce privește calendarul, am fi obligați să rezervăm acele alocări bugetare pe durata procedurii bugetare, ceea ce Asta înseamnă, calendaristic vorbind, cu peste un an înainte, având în vedere diferiții pași care trebuie parcurși. E un risc aici dacă ne gândim că această linie trebuie să acopere provocările neprevăzute. Același lucru se aplică și în cazul FSD Plus, Din aceeași perspectivă, am vrea să păstrăm o singură linie bugetară și să nu facem o împărțire a locărilor financiare de la început în funcție de programele geografice. Dacă urmăm o logică simplă, și anume divizarea acelor alocări financiare încât de la început, dacă s-ar face acest lucru, din nou, asta ar contravine, contraveni ideii pentru care a fost creată această structură. Garanțiile ar trebui să, trebuie să fie alocate pe adevăratele nevoi ale regiunilor și țărilor ca partea perioadei de programare. Și mai avem o a treia uh, observație în ceea ce privește defalcarea mai detaliată din nomenclatură pe care am menționat-o deja și aș vrea să spun că în multe domenii acest nivel de detaliare propus merge chiar mai departe decât ce avem în instrumentul actual. Nu avem cum aprecia acest lucru pentru că, din nou, contravine idei pe care am avut-o noi de a crește sinergiile dintre regiuni, uh, lucru care să ducă la o mai mare flexibilitate. Ca o observație finală, după care și închei, în ceea ce privește programul LIPA 3, aș vrea să vă spun părerea noastră în ceea ce privește divizarea între liniile bugetare multiprogram pentru Balcanii de Vest, părerea noastră este că o astfel de abordare ar anula noua abordare de programare pe care o avem noi în vedere, conform căreia noi alocăm fonduri pe baza nivelului de relevanță și performanță, mai degrabă decât pe baza stabilirii unor uh, alocări naționale încă de la început. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule D'Amico. Domnul Ciovani. Bună ziua. Se sprijină părerile exprimate de domnul D'Amico. Cu noul instrument, obiectivul era de a crea un instrument cuprinzător care să reacționeze pentru a permite o mai bună prioritizare, cu mai puține bariere artificiale flexibilitate pentru a reacționa mai rapid la noile crize și provocări. Comisia a propus să se alineze structura cu arhitectura noului instrument pentru a da flexibilitate pentru a depăși fragmentarea anterioară a instrumentelor de finanțare. Nomenclatorul propus aici a reveni la o mai mare fragmentare a instrumentului Ah. și ar fi contrar logicii lui. Ar trebui să evităm o proliferare de rubrici bugetare pentru subregiuni, pentru priorități. Ar face parteneriatul cu țări și regiuni pe subiecte principale mai dificile. Să vă dau câteva exemple. Posibilitatea de a adopta un program panafrican. O solicitare a Parlamentului European ar fi mai dificilă cooperarea în Amazon sau cu țările G5. Noul instrument oferă oportunitate în abordări strategice care ține cont de caracterul subregiunilor și de elementele de complexitate în dinamica regiunilor. Nomenclatorul propus aici ar afecta și capacitatea UE de a acționa rapid ca reacție la evenimente neprevăzute, la circumstanțe neprevăzute. E foarte dificil de anticipat cu mai mult de un an înainte când ar putea să producă ceva neprevăzut pentru a duce la noi priorități inițiative ale UE care ar fi necesare. Și sper că veți ține cont de comentariile mele. Thank you. Vă mulțumesc, domnule Cevonă. Nu există alte solicitări de intervenție. Să vedem ce mai are de spus Nicos. Dacă mai e tot pe plajă. O imagine dureroasă pentru noi la Bruxelles. Nu, cred că Nicos n-a mai putut rămâne pe plajă. Termenul limită pentru amendamente, marți 22 septembrie, adică mâine la ora 12, votul privind avizul cu bugetul se va ține pe 12 octombrie. Așadar, Putem încheia discuția la acest